președintei Comisiei, a înaltei reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, care ne va prezenta situația din Sudanul de Sud. Do subito la eh, parola al ministru. Și doresc să dau imediat cuvântul ministrului Curculas. President, honorable members, Doamna președinte, stimați membri, dați-mi voie înainte de toate să încep spunând că suntem foarte întristați de uh, veștile pe care le-am primit și anume că într-un accident peste 200 de civili și-au pierdut viața, mulți dintre ei copii, în momentul în care au încercat să scape de violențele din sudul Sudanului. Și ne alăturăm familiilor și uh, apropiaților acestor uh, uh victime. Acest incident foarte trist demonstrează că acest conflict reprezintă o adevărată rană, o adevărată durere pentru poporul de acolo. Uniunea Europeană este deosebit de îngrijorată de deteriorarea situației umanitare și de rapoartele care menționează încălcări pe scară largă a drepturilor omului și plecând de la ultimele cifre, 10.000 de oameni au fost astfel uciși și peste 400.000 sunt acum persoane strămutate în sudul Sudanului, în timp ce aproape 50.000 de oameni au trebuit să părăsească țara. Dincolo de suferința poporului din sudul Sudanului, această criză riscă să, afectează, o, să afecteze o regiune mult mai extinsă. O regiune care este deja susceptibilă să fie instabilă, să cunoască conflictul și sărăcia. Ceea ce se întâmplă în Sudanul de Sud este deosebit de important pentru Uniunea Europeană. Noi suntem în continuare Uh, ferm hotărât să susținem eforturile regionale și internaționale pentru a pune capăt violenței și, în continuare, lansăm un apel pentru ca o soluție negociată politic să fie găsită și care să permită Sudanului, liderilor Sudanului de Sud să reușească să rezolve toate aceste chestiuni în mod pașnic și democratic. Împreună cu comunitatea internațională, Uniunea Europeană este angajată să prevină această criză în așa fel încât aceasta să nu se transforme într-un război civil bazat pe etnie și care să ducă la haos. Noi ne-am exprimat deja sprijinul față de IGAD, Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare, pentru mediere din partea acestei instituții, în așa fel încât să se ajungă la o încetare a uh, ostilităților și crearea unei baze solide pentru a găsi o soluție politică, democratică și durabilă. Și în acest sens, uh, Aș dori să menționez raportul pregătit de către doamna de Kaiser, adoptat în decembrie anul trecut, care a subliniat provocările cu care ne confruntăm în dezvoltarea și construirea unui stat uh, de drept în Sudanul de Sud. Munca depusă de către IGAD este deosebit de importantă și nu trebuie să precupețim niciun efort în mediere între uh, protagoniștii din Sudanul de Sud și să încurajăm toate eforturile regionale pentru a găsi o soluție înainte de a fi mult prea târziu pentru a putea preveni izbucnirea unui uh, război civil. altul reprezentat, doamna Ashton, a salutat deschiderea acestor uh, negocieri de pace uh, și a lansat un apel pentru găsirea unei soluții rapide pentru a pune capătul ostilităților și pentru a permite accesul ajutorului umanitar. Utilizarea forței nu va duce la niciun rezultat și istoria recentă ne demonstrează acest lucru. Doamna, doamna înaltul reprezentant, doamna Ashton, a subliniat faptul că o încetare imediată a ostilităților trebuie să fie pusă la punct cât mai repede cu putință, în așa fel încât să putem să uh, permitem, uh, să evităm o nouă suferință cetățenilor din sudul Sudanului. Noi sperăm că acest lucru se va materializa rapid și că o încetare a austerităților credibilă va putea fi semnată cât de curând, așa cum a declarat uh, președintele Salva Kiir. Uh, așa cum purtătorul de cuvânt al președintelui Salva Kiir a indicat într-un uh, discurs recent. Uh, S-a cerut de asemenea să se pună bazele unui dialog politic inclusiv care să permită tuturor liderilor politici uh, care sunt în momentul de față întâlnitați în Juba să fie um, eliberați. De asemenea, am cerut ca ambele părți implicate să se abțină de la declarații publice care ar putea să pună gaz pe foc. Dați-mi voie să fiu foarte clar. Cei care incită la violență sunt într-adevăr cei care nu-și doresc să se obțină această încetare a ostilităților, care încearcă să distorsioneze uh, procesul politic, mai ales eforturile de mediere din partea EGAD, mai ales și sunt de asemenea cei care își, nu-și doresc o rezolvare politică a acestui conflict. Acei actori ar trebui să fie conștienți că aceste acțiuni vor avea consecințe. Uniunea Europeană s-a angajat într-un efort diplomatic pentru a pune capăt acestor uh, violențe și uh, reprezentantul special al UE pentru Cornul Africii, Alexander Rondos, a, s-a găsit în această regiune încă din 25 decembrie și a încercat Uh, din răsputeri să lanseze procesul de pace. El este în contact constant cu actorii cheie din această regiune și din Sudanul de Sud, tocmai pentru a pune bazele unui consens în jurul eforturilor de mediere desfășurate de către IGAD. Uniunea Europeană a oferit sprijin pentru acest proces, atât la nivel politic cât și la nivel financiar. Este important să fim cu toții uniți în jurul eforturilor depuse de către IGAD și să acordăm o șansă acestui proces. Suntem deosebit de îngrijorați uh, Um, ca urmare a rapoartelor recente referitor la încălcarea ale drepturilor omului. Toate părțile implicate trebuie să fie conștiente că cei care perpetrează astfel de încălcări sistematice și astfel de abuzuri vor fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni, iar protecția uh, civililor trebuie să fie garantată, trebuie să fie respectată. Salutăm decizia Uniunii Africane de a stabili, de a instaura o comisie care să ancheteze încălcările drepturilor omului ce au fost comise în uh, perioada începând cu 15 decembrie 2013 până în prezent și pentru a vedea care sunt cauzele, rădăcinile și care sunt factorii care au dus la o astfel de violență. Uniunea Europeană încurajează Comisia Europeană să-și înceapă munca cât mai repede, această comisie să-și înceapă munca cât mai repede cu putință. De asemenea, salutăm și eforturile făcute de uh, misiunea Națiunilor Unite în Sudan în uh, dorința sa de a uh, proteja populația civilă. Delegația Uniunii Europene și, și ECO de asemenea au dat dovadă de deschidere și au fost prezente pe durata acestei crize. Noi am susținut statele membre în eforturile lor de a-și evacua proprii cetățeni și de a coordona eforturile de evacuare a cetățenilor Uniunii Europene care nu sunt reprezentați în jur. Uniunea Europeană continuă să acorde asistență umanitară celor care au nevoie de ea și pe 23 decembrie doamna comisar Gheorgheva a anunțat o sumă de 50 de milioane de euro pentru acțiuni umanitare, tocmai pentru a acoperi acele nevoi de bază în ceea ce privește hrana, îngrijirile medicale, apa potabilă, ă, protecția și locuințele. Până în prezent, Uniunea Europeană și statele membre au uh, înaintat deja în jur de 170 de milioane de euro ca și ajutor umanitar în 2013 și 2014. Dați-mi voie să repet în concluzie că dincolo de toate viețile care sunt pierdute sau sunt zdruncinate în această situație de criză, e bine, situația din Sudanul de Sud riscă să se um, înverșuneze și să destabilizeze și mai mult întreaga regiune și o astfel de, uh, un astfel de scenariu poate și trebuie să fie evitat. Este de altfel și răspunderea tuturor liderilor mondiali de a se asigura că acest lucru nu se va întâmpla și e nevoie de un angajament imediat pentru a pune capăt ostilităților, pentru a lansa dialogul. Și acest lucru este, înainte de toate, foarte urgent costul, dacă, costurile pe care noi le-am, ar trebui să le suportăm în momentul în care s-ar abandona această cale vor fi mult prea mari, atât pentru noi cât și pentru poporul din sudul Sudanului. Și nu uitați că e un popor care întotdeauna a luptat pentru libertate și este foarte important ca noi cu toții să fim uniți în jurul uh, eforturilor desfășurate de către IGAT și să acordăm o șansă acestui proces. Uniunea Europeană este gata și nu va precupeți niciun efort în acest sens. Mulțumesc!

numărul de victime și de persoane strămutate în sudul Sudanului, o adevărată tragedie și împărtășesc, evident, suferința poporului sud-sudanez, care ar fi meritat o soartă mai bună. Și aș dori de asemenea să subliniez și recunoștința noastră față de modul în care delegația Uniunii Europene a desfășurat activitățile sale acolo. Vreau să subliniez că trei din funcționarii delegației europene au rămas acolo la Juba și fac o muncă extraordinară, exemplară. Și aș dori să spun că, în general, Uniunea Europeană, com- comunitatea internațională și Troica și anume uh, SUA, Marea Britanie și Norvegia, au s-au uh, fost ca niște zâne în jurul uh, acestui bebeluș și anume Sudanul de Sud. Deși nu exista niciun fel de infrastructură, niciun fel de administrație, niciun fel de organizare. Și e foarte uh, improbabil să realizezi un astfel de stat în aceste condiții. Și în raportul nostru din decembrie subliniam deja această instabilitate a acestui tânăr stat în carențe în materie de democrație, de educație, de învățământ, prezența de conflicte interetnice, uh, disensiuni în rândul armatei și așa mai departe. Toate aceste elemente nu puteau decât să contribuie la un risc mai mare uh, de conflict cu vecinul din nord. Însă nu ne-am imaginat că acești factori în intern urmau să declanșeze o adevărată catastrofă, cea cu care ne confruntăm astăzi. Acum, nu trebuie să ne descurajăm. Doi ani e un timp scurt doi ani în care noi am angajat dintre 2011 până 2013 pentru dezvoltarea acestei țări 830 de milioane de euro și am prevăzut 1.300.000 în materie de dezvoltare până în 2016. Deci trebuie să continuăm aceste eforturi în plus față de ajutorul umanitar. Astăzi noi susținem IGAD-ul și avem dreptate să facem acest lucru, susținem Uniunea Africană, trebuie să continuăm și va trebui, voi încheia, doamna președinte, să ne gândim împreună cu uh, uh, Uniunea Africană ca urmare a anchetei, să ne gândim care sunt problemele pe fond, probleme de guvernanță și de democrație, într-o țară în care corupția este prea, prea, prea acută. Nu putem construi o țară cu o astfel de fragilitate fără a ne confrunta cu un risc ca cel pe care îl cunoaștem astăzi. Dar trebuie să ne menținem avem speranța pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea ALDE are cuvântul domnul lui Michel. Monsieur le Président du Conseil. Da, domnule președinte al uh, Consiliului, uh, domnule președinte al Parlamentului, criza din uh, Sudanul de Sud are desigur origini multiple, asta s-a mai spus, diviziunea etnică, mizele economice, um, miza rezervelor de petrol uh, și uh, o vecinătate dificilă au contribuit la această criză. De aceea sunt evidente riscurile, fragilitatea uh, acestui proces de creare a unui stat într-un timp atât de scurt, cum spunea doamna de Kaiser. Criza care a apărut în Sudanul de Sud amenință evident stabilitatea în regiune. Ne gândim la Uganda, la RDS, la Sudan, la Cornul Africii, care sunt uh, amenințate și de conflictul din Republica Centrafricană, din Ruanda. Trebuie să găsim o soluție Uh, Sudan de Sud este la o răscruce de drumuri acum. Uh, acest uh, lucru trebuie reamintit uh, președintelui și rivalului său, uh, care riscă să escaladeze această uh, violență. Salutăm deschiderea uh, negocierilor în ianuarie uh, trecut și sperăm că se va ajunge imediat la un uh, acord pentru a permite accesul ajutoarelor uh, umanitare. Trebuie spus factorilor uh, uh, politici uh, că mm, trebuie eliberați toți deținuții politici. Felicit misiunile europene și ale ONU în Sudanul de Sud, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a facilita aceste negocieri. Domnule președinte al Consiliului, dar fiind angajamentul foarte important al Uniunii Europene în Sudanul de Sud, credem că ar fi uh, corect să prevedem o prelungire a mandatului reprezentantului Uniunii Europene pentru Cornul Africii, care s-a deplasat în regiune și a stabilit contacte regulate cu principalii actori din Sudanul de Sud pentru a că această prelungire ar însemna o uh, angajare a Uniunii Europene. Asistăm uh, Insistăm, bineînțeles, uh, uh, să înceteze încălcările drepturilor, drepturilor omului și abuzurile împotriva populației civile pentru că aceste negocieri să se desfășoare într-o atmosferă propice. Vă mulțumesc. L'onorevole Duran non è in aula e quindi la parola per il gruppo dei conservatori all'onorevole Tannock, due minuti. Mi se pare incredibil că acum o lună tocmai salutam progresele registrate de Sudanul de Sud pe calea independenței și încurajam uh, reformele din această țară, de această tânără democrație. Doar câteva săptămâni, Sudanul de Sud a fost adus uh, în pragul prăpastiei de o combinație de rivalități uh, la vârf și de miza împărțirii veniturilor provenite din exploatarea petrolului. Ceea ce a început, la, ceea ce a început ca un uh, conflict uh, personal a costat acum uh, viețile a zeci de mii de oameni și a dislocat sute de mii de refugiați. În plus, astăzi 200 de oameni s-au înnecat încercând să fugă, ceea ce demonstrează disperarea poporului sudanez care încearcă să fugă de conflict. această națiune fragilă este încă uh, în faza embrionară și uh, nu se știe cât uh, presiune poate îndura fără să uh, se prăbușească. Consecințele unei astfel de prăbușiri sunt catastrofice pentru poporul sud-sudanez și pot destabiliza întreaga regiune. De aceea Uniunea Europeană, între care, care are mulți, multe state membre dispuse să sprijine Sudanul de Sud, trebuie acum să sprijine negocierile de încetare a focului. Salut uh, activitatea reprezentantului UE uh, pentru uh, Cornul Africii și sper că el va face uh, în continuare tot ce poate pentru a sprijini organizațiile care activează în zonă și uh, va asigura gestionarea ajutoarelor în zonă. Trebuie să evităm un conflict uh, etnic deschis uh, și pentru asta Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare toate posibilitățile, inclusiv intervenția armată. Salut inițiativa Uniunii Africane de a înființa o comisie de anchetă pentru a vedea ce uh, uh, încălcări ale drepturilor omului au fost comise în regiune. Acum depinde doar de curajul uh, și de uh, îndemnarea ca oameni de stat al liderilor sudanilor să oprească uh, măcelul. Vă mulțumesc! Grazie per... Uh, mulțumesc pentru GUE. Are cuvântul doamna Lösing, un minut 30. Dacă privim din Europa spre conflictele violente din Africa, numim deseori drept cauză conflictele etnice. Asta ă, cumva ne eliberează de răspundere. Dar oare acest conflict sângeros a venit din senin? Oare nu e nimeni vinovat și putem sta și să discutăm aici liniștiți în Parlament? Nu are niciun ă, rol faptul că se află o situație, că în acea țară, în acea zonă se află o situație economică catastrofală și socială și că resursele UE nu ajung acolo? În Sudanul de Sud a avut loc o, suces, o secesiune de uh, o țară care era susținută de vest, iar acum uh, Sudanul de Sud nu mai primește susținere din partea Occidentului. Sudanul de Sud este un exemplu că nu se poate construi un stat după principiile de Lego ale liderilor occidentali. Nu se poate construi artificial un stat, nu se poate să-l militarizezi pe loc și să fie condus de astfel de elite corupte. Sudanul de Sud este unul din cele mai sărace state din lume. Și uh, să vorbim despre conflictul de acolo explicându-l pe baze etnice mi se pare cinic. Mi se pare că uh, acest conflict are potențialul de a deveni chiar internațional, de a se extinde. De aceea solicit să se oprească livrarea de arme în Sudanul de Sud și în regiune. Acest conflict se poate rezolva numai prin eliminarea cauzelor sale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum, au acum cuvântul ceilalți vorbitori. Începe doamna Gabriel două minute. Mulțumesc. madame la présidente Mulțumesc, doamna președinte. Situația din Sudanul de Sud este deosebit de îngrijorătoare, după cum știm bine cu toții. E o țară deja fragilizată ca urmare a deceniilor de război și criza actuală s-ar putea să ducă la o surpare a întregii regiuni și aș dori să insist asupra patru elemente. Mai întâi, trebuie să evităm cu orice preț războiul și mai ales trebuie să evităm uh, un război etnic. Trebuie să amintim tuturor că femeile și copiii din Sudanul de Sud sunt obligați să fugă indiferent de etnie. Trebuie să protejăm civilii și să răspundem crizei umanitare și trebuie să amintim faptul că protecția acestor civili este o misiune și a guvernului înainte de a-i combate pe cei pe care îi consideră a fi rebeli. Nu putem rezolva niște uh, certuri personale prin arme. Soluția trebuie să fie una politică și democratică. Un al treilea element. Fără o încetare a ostilităților, negocierile între cele două părți nu vor ajunge la niciun rezultat și Autoritatea Guvernamentală pentru Dezvoltare IGAT trebuie să fie foarte fermă pe acest punct, cu un sprijin din partea Uniunii Europene și din partea comunității internaționale ca și mediatori. Și aici noi ne-am dorit ca Uniunea Africană să se pronunțe mai pregnant în ceea ce privește uh, evitarea propagării crizei acestea în regiunea est-africană. Nu trebuie să uităm de asemenea nici problemele pe fond. Dialogul politic și interetnic, protecția civililor reprezintă adevărate urgență și infrastructurile de bază în continuare trebuie să fie create. Și cooperarea cu Sudanul trebuie să fie una transparentă chiar și în ceea ce privește gestionarea resurselor și e nevoie de un sprijin din partea întregii comunității internaționale. Iată un aspect pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca cel mai, cel mai tânăr stat din lume să nu fie și cel mai efemer. Mulțumesc foarte mult și urmează Cortes Lastra, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Acest parlament vorbește despre 3 milioane de persoane care au nevoie de ajutor umanitar și nu vorbesc despre sutele de mii de familii, de oameni care au decedat, de oameni care au trebuit să fugă și care au trebuit să scape de acest conflict. Și e vorba de civili e, trebuie să găsim o posibilitate de dialog, să lansăm o foaie de parcurs pentru a obține pacea și trebuie să avem discuții și cu uh, țările învecinate, pentru că acest conflict a dus la sute de uh, mii de uh, decese și uh, e nevoie de implicarea noastră, mai mult decât atât. Oamenii aceștia cer din partea noastră uh, un ajutor și trebuie să găsim o soluționare pașnică, instaurarea unui adevărat stat de drept care să le poată garanta infrastructuri, dezvoltare, uh, democrație pentru această tânără națiune, o cale către pace. Uh, Uh, e nevoie de un coridor umanitar înainte de toate și pe termen mijlociu ar trebui de asemenea să se pună capăt uh, impunității. Concilierea, reconcilierea națională înseamnă că cei care sunt responsabili de încălcarea ale drepturilor omului și de crime împotriva umanității să fie trași la răspundere. Rolul Uniunii Europene trebuie să fie unul mai proactiv și salut eforturile făcute de către Uniunea Africană în așa fel încât acest conflict să nu devină un conflict uh, care să afecteze întreaga regiune. Noi trebuie să ne aflăm la masa de discuții și să urmărim îndeaproape felul în care se desfășoară aceste negocieri. Mulțumesc! Grazie, ora la parola. Mulțumesc foarte mult și acum pentru procedura. Mă iertați, până doamna președinte. Are mai întâi cuvântul doamna Ana Gomes, un minut și jumătate. anos depois da independência, a violação, a violência e o sofrimento em larga escala. Au trecut uh, ani de violență în acest stat și iată că această perioadă nu ne lasă nepedepsiți. Uniunea Europeană încearcă să financeze organizații locale și internaționale. Se pare că delegația noastră acolo a fost foarte activă și a încercat să obțină încetarea ostilităților. Există o declarație clară a liderilor sudanezi care spun că violențele au mers prea departe și trebuie să fie respectate drepturile omului, trebuie ca vinovații să plătească. Milioane de euro au fost investiți în guvernanță, în infrastructură, în realizarea unor condiții de bază în Sudanul de Sud, poate că ar fi bine însă să ne regândim strategia pentru că nu facem decât să promovăm interesele elitelor din guvern și să stimulăm dezvoltarea corupției și a conflictelor tribale. Violența etnică este stimulată de măsurile luate. Ar trebui să ne gândim mai bine la soluții care să fie chiar utile. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Africană și că liderii de cel mai înalt nivel încearcă să garanteze organizarea de alegeri în 2015 și că demarează un proces de reconciliere națională. E nevoie de anchete independente a celor întâmplate și trebuie ca vinovații să ajungă în justiție. Trebuie să se pună capăt conflictului intern, iar uh, guvernul nu trebuie să instrumentalizeze conflictele etnice. Deci cred că asta trebuie să facă Uniunea Europeană și vreau să mulțumesc domnului ambasador pentru cele spuse. Mulțumesc. Trecem acum la Catch the Eye. Domnul Stir. Hvala, gospođo predsjednice južni sudan je. 15 prosinca prošle godine. pe 15 decembrie anul trecut, Sudanul de Sud uh, a intrat într-o nouă spirală a violenței din cauza conflictului dintre președinte și fostul vicepreședinte. Din păcate, această țară nu a reușit să păstreze pacea și stabilitatea după obținerea independenței. Ce este foarte îngrijorător e faptul că Există o dimensiune interetnică a conflictului. Sunt sute de morți și mii de refugiați. Din păcate, a apărut și această nouă tragedie, necarea, uh, moartea prin necare a 200 de persoane într-un uh, accident de feribod. Trebuie să um, sprijinim procesul de pace um, inițiat de Uniunea Africană și procesul de negociere care a început pe 7 ianuarie, dar a ajuns într-un punct mort. Trebuie să prevenim uh, suferințele oamenilor din Sudanul de Sud. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Băsescu! Um

Grazie, onorevole Corola. Mulțumesc, doamna Corhola. Kiitoksia. Kun maailman nuori valtio on joutunut näin syviin vaikeuksiin. Sudanul de Sud are probleme la foarte scurt timp după obținerea independenței și această situație e mult, mult mai gravă decât se credea. Sperăm însă ca această țară să-și revină și să își reia destinul în mâini, cu ajutorul comunității internaționale. Văd câteva semne de speranță, mi se pare că Igadul a luat uh, frâiele și că ia măsuri pe teren. Este un rol important și uh, am avut șansa de a discuta această chestiune săptămâna trecută cu fostul premier al Norvegiei Este foarte clar că Sudanul de Sud are mare nevoie de democrație. E foarte important să funcționeze guvernul și să funcționeze sistemul de partide politice. Trebuie ca aceeași organizație să-și continue munca vitală depusă până acum în uh, această țară și în multe alte țări. De asemenea, ajutorul Uniunii Europene este esențial. E foarte important să continuăm să ajutăm această țară și să ne asumăm răspunderea. Mulțumesc! Grazie, onore... Mulțumesc, domnul Kronbeck. Thank you. <clears throat> We can do... And... Mulțumesc. Ar trebui să facem și uh, vom face mai multe în legătură cu această criză. E nevoie de ajutor și Europa îl va furniza. Facem un apel la statele membre să contribuie prin uh, personal uh, calificat, forțe de poliție, la um, misiunea din Sudan. Avem nevoie să inițiem un proces de planificare pentru următoarea misiune a Uniunii Europene care să se concentreze pe reformarea sectorului de securitate și pe demobilizarea, dezarmarea și reintegrarea militanților. De asemenea, cerem înaltului reprezentant să sprijine uh, cu încredere de cuvință autoritățile guvernamentale să încurajeze negocierile și să se uh, gândească uh, să implice și exporturile europene în negocieri pentru că avem nevoie de uh, o mai bună coordonare între uh, reprezentanți ai uh, Uniunii Europene, uh, Regatului Unit și uh, Organizației Națiunilor Unite. Mulțumesc, uh, domnul Verja. Doamna Vergia. Mulțumesc, doamna președinte. Rezoluția care, pe care o discutăm acum nu-și pune întrebări care sunt motivele pentru care s-a ajuns în această situație dramatică din sudul Sudanului. Nu, nu e vorba de un conflict etnic, însă, încă o dată, e vorba de o instrumentalizare în scopuri politice, dacă nu cumva uh, uh, politiciene, uh, de către diferite grupuri din această țară. Și uh, putem spune că președintele și-a schimbat poziția. Pur și simplu, astăzi se a, a, a, aliază cu Bashir al-Assad și livrează petrolul său. Și s-a opus dictatorilor din uh, sud, nordul Sudanului și putem observa că toți cei care au denunțat această trădare militară, toți înalții responsabili politici uh, și cei care uh, au uh, dezvăluit aceste lucruri se află acum în închisoare și în loc să-i ajutăm pe dictatori și regimurile compromise și corupte, ar trebui să-i ajutăm pe cei care doresc să promoveze pacea pentru a evita un scenariu de tip Ruanda. Și da, e nevoie încă o dată de eforturi și de fonduri din partea Uniunii Europene. Grazie. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul ministru Curculas. Mulțumesc, președinte. Criza din Sudanul de Sud a început acum mai puțin de o lună. Iar la baza acestei crize se află o luptă politică. Un conflict care a escaladat într-o violență fără discriminare. Ar trebui să oprim o nouă catastrofă în regiune și ar trebui să ne gândim la mai multe soluții. În primul rând, această criză nu va fi rezolvată prin continuarea violenței. În al doilea rând, Idul a făcut progrese destul de rapide, reușind să se plaseze în centrul eforturilor de mediere. Am uh, salutat și am și susținut această evoluție. Uniunea Europeană încurajează toate eforturile regionale și locale care doresc să se alinieze eforturilor de mediere ale IGAD și descurajează intervențiile externe și de asemenea dorește atenuarea tensiunilor militare. În al treilea rând, ostilitățile trebuie să se oprească, orice fel de violență îndreptată spre populațiile civile trebuie să ia sfârșit, iar cei vinovați de încălcarea drepturilor omului trebuie să fie trași la răspundere. În al patrulea rând, luptele au început acum mai puțin de o lună, însă acest conflict are rădăcini mult mai adânci și o soluție nu poate să se producă decât printr-un dialog politic susținut și sănătos între cele două tabere. Un dialog menit să pregătească calea pentru o reconciliere inclusivă. În cele din urmă, toate părțile trebuie să permită accesul umanitar tuturor celor care au nevoie de el. E vorba de zeci de mii de bărbați, copii și femei din Sudanul de Sud, adevăratele victime ale violenței. Acest uh, conflict riscă să se transforme într-un război civil. Riscul e din ce în ce mai mare. Sunt uciși și răniți tot mai mulți civili sau forțați să fugă situația este din ce în ce mai tragică, iar cei care nu s-au implicat până acum vor fi și ei atrași în conflict. Nu trebuie să precupețim niciun efort pentru a opri această criză. Să nu greșim, atenție! Vom fi cu toții trași la răspundere dacă eșuăm. Mulțumesc! Grazie. Comunico di aver... Mulțumesc am uh, primit șase propuneri de rezoluție în încheierea acestei dezbateri. Aici se încheie dezbaterea, iar votul va avea loc mâine, joi, 16 ianuarie. Urmează acum, conform ordinii de zi, dezbaterea comună privind acordurile comerciale cu Mexic și cu Chile. E vorba de o întrebare cu solicitare